Colleagues, please take a seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Da, ich weiß ja, dass mich keiner hört, aber... Știu că nu mă ascultă nimeni, dar oricum bun venit și după pauza de vară. Bine ați venit la prima noastră reuniune a Comisiei pentru Control Bugetar. Sper că ați avut o vară plăcută cu toții și că putem cu elan și cu avânt să intrăm în activitatea noii legislaturi și a activite- în activitatea din a doua parte a anului 2014. Vreau să vă fac următoarele comunicări și anume că proiectul de ordine de zi a fost trimis pe mail și puteți vedea și în continuous, care sunt punctele pe care le vom trata astăzi. Vreau să vă spun că punctul 4, și anume, anume acordurile privind tutunul, au fost eliminate de pe ordinea de zi pentru că grupurile au hotărât ca acest punct să pre, fie preluat întâi pentru discuție în grup. Există o întrebare cu răspuns uh, oral uh, pentru Strasburg pentru săptămâna viitoare din partea PPE și din partea Verzilor și poate ar fi frumos ca și alte grupuri să participe la această inițiativă ca să putem discuta acest punct cu Comisia la plenara de la Strasburg. Strasburg. Pe 16, avem 16 limbi astăzi și reuniunea noastră este transmisă live pe internet. Punctul 4 de pe ordinea de zi va fi foarte amplu pentru că este vorba de garanțiile procedurale în cadrul investigațiilor OLAF. Comisarul Șemeta trebuie să plece la 15.45 și de aceea am hotărât ca runda de întrebări să aibă loc imediat după introducerea pe care o face domnul Șemeta. Vreau să amintesc coordonatorilor că imediat după ședință a cont, după ședința noastră, vom avea o reuniune a coordonatorilor foarte densă, cu o ordine de zi foarte plină și aș vrea să vă rog să terminăm uh, și să începem imediat după aceea cu reuniunea coordonatorilor. Punctul următor uh, pe care mai trebuie să-l tratăm uh, e vorba de bugetul general al Uniunii în acest caz pentru votare. Domnul Piper este raportor și vreau să știu dacă dorește să ia cuvântul. Nu dorește. Dumnealui are o listă de vot pe care a modificat-o cu recomandările sale. La Amendment 1 a pus un minus, nu plus. Și atunci trecem la vot direct. Vă propun deci să votăm avizul Comisiei pentru Control Bugetar pentru bugetul pentru 2015, toate secțiunile, amendamentul 1 la aliniatul 1 din partea Vali și Zani. Cine este pentru? Ines. Es que había, había pedido da. Cerusem să iau cuvântul pentru punctul care avea de a face cu ordinea de zi. Vroiam să vă spun un singur lucru și anume la acordul în ceea ce privește industria tutunului. Sunt de acord să avem o decizie la nivelul grupurilor politice, însă până atunci ar fi bine să ne gândim din nou la propunerea pe care am făcut-o la acel moment Știți că am avut deja o întâlnire în camera între coordonatori, un fel de audiere organizată, dar nu s-a făcut niciodată o audiere în această comisie, unde comisia să vină să ne explice ce se întâmplă. Așa că înainte de a trece mai departe la plenară, ar fi bine dacă putem discuta acest lucru la coordonatori pentru a avea o întâlnire, o audiere în comisia noastră, pentru că până acum nu s-a dezbătut în mod public, în mod deschis, această temă. S-a făcut numai cu ușile închise. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această precizare, domnul comisar Șemeta va veni la noi pe 23 septembrie pentru a răspunde exact la aceste întrebări și sperăm ca calendarul dumnealui să-i permită să vină și să ne poată da mai multe informații pentru ca să putem și noi după aceea să ne luăm o poziție mai clară și să putem să prelucrăm uh, plenara care urmează după aceea cu mult mai multe informații și sperăm noi cu mult mai multe date mai precise. Vă mulțumesc oricum pentru această remarcă. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, deci mai departe. Amendamentul 1. Cine este pentru la vot? Împotrivă? Abțineri? Cred că respins. Deci se respinge a fost majoritatea. Amendamentul 2, uon uh, ca adăugare, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3, la aliniatul 2, pe două părți. Se votează din partea domnului Vali și Marcozani. Prima parte, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 12A, amendamentul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la votul pe avizul în totalitatea sa. Este vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Douăzeci pentru, un vot împotrivă și se adoptă. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume punctul numărul 4 nou, garanțiile procedurale în cadrul investigațiilor OLAF, calea de urmat. Vreau să salut vorbitorii din această după-amiază, și anume domnul comisar Șemeta, pe care îl văd chiar acum. Vreau să vă salut uh, și pe domnul Revenbush doresc să-l salut din partea președintelui tribunalului, președintele tribunalului pentru uh, funcționarii publici și din partea OLAF, domnul Luis Galea, membru al Curții de Conturi, responsabil cu OLAF-ul, domnul Papadia, din partea um, ombudsmanului european. Vreau să Vă amintesc de asemenea că Comisia Europeană la două luni după intrarea în vigoare a noului regulament uh, OLAF din 2013 a cerut o prelucrare, o reprelucrare a acestei, acestui regulament după ce, după cum știm acum, era împotriva oricărei uh, modificări a procedurii și a um, tuturor celor ce se negociaseră cu Consiliul în legătură cu acest regulament. Parlamentul a încercat să introducă trei puncte, îmbunătățirea rolului uh, Comisiei de Supraveghere și uh, a încercat de asemenea să introducă și alte um, instrumente de verificare a procedurii și alte amendamente tehnice, însă nu s-a reușit. Au existat consultări în cadrul Comisiei, au existat consultări cu Consiliu, Parlamentul ca atare nu a fost consultat ceea ce noi regretăm în mod considerabil. Au existat deja mai multe critici care au fost adresate față de acest proiect și sper ca verificarea procedurală cu care trebuie să ne confruntăm astăzi să găsească un sfârșit mai bun, pentru că a apărut odată într-un document al Comisiei din 2006, apoi în 2012 a fost abandonată de Comisie pentru că Consiliul nu a dorit acest lucru și Comisia acum a reintrodus acest element uh, în documentul său și dorim să discutăm cu domnul comisar despre acest lucru. Există foarte multe idei în legătură cu această idee de control a drepturilor procedurale și garanțiilor procedurale în cadrul procedurilor de investigare din OLAF și există în același timp însă și probleme în cadrul Olafului. Cerem de aceea, vrem să mulțumim în primul rând Comisiei uh, pentru că a reușit să dea un diagnostic destul de bun în ceea ce privește cercetările și investigațiile făcute de către Olaf și sperăm ca domnul comisar să poată să ne răspundă la tot ceea ce nu este clar și vrem să vedem și ce se întâmplă cu independența OLAF, care este propunerea de creare a unei, um, unui oficiu mai independent, cum consideră comisia că poate fi garantată această independență în momentul în care Secretariatul General al Comisiei joacă un rol atât de important în uh, calitatea inspectorului Așadar, ne bucurăm foarte mult că ați venit aici. Știm că nu aveți prea mult timp. Ne bucurăm să vă ascultăm cât mai repede și vă dăm cuvântul acum. Vă rog. Dear Chair, honorable members, Stimat doamnă președinte, stimați deputați, fiind dat că este prima dată că vin în fața Comisiei pentru Control Bugetar în această legislatură a Parlamentului European, aș dori să folosesc această ocazie pentru a vă felicita, în primul rând, pentru alegerea dumneavoastră în Parlamentul European. Vă urez mult succes în mandatul dumneavoastră. Sunt foarte bucuros să văd aici foarte multe fețe pe care le cunosc deja și nu numai în cadrul uh, președinției a biroului, dar și în cadrul coordonatorilor. Sper ca cooperarea productivă între Comisia Cont și Comisia Europeană, pe care am avut-o în trecut, să continue și în următorii cinci ani. Permiteți-mi acum să mergem chiar în uh, miezul subiectului pentru care am, discut, am venit aici. Vă mulțumesc în primul rând pentru că ați organizat acest schimb de opinii atât de repede după pauza de vară. Aceasta trimite un mesaj foarte puternic în ceea ce privește interesele Comisiei în combaterea fraudei și uh, afectează în același timp și interesele financiare ale Uniunii. Este foarte important ca Parlamentul să discute despre garanțiile procedurale. Pot să vă asigur că această temă este la fel de importantă și pentru Comisia Europeană. Sunt convins că cetățenii noștri merită cea mai bună protecție posibilă a drepturilor lor fundamentale. În același timp, uh, merită și ca taxele pe care le plătesc să fie protejate într-o manieră eficientă de către OLAF. Ideea este să găsim cea mai bună soluție pentru a atinge aceste două obiective, ceea ce nu este ușor. De fapt, am discutat deja de această problemă acum câțiva ani și de atunci chiar la nivel european. Noul regulament OLAF a intrat în vigoare anul trecut și a fost adoptat după 9 ani de negocieri și aceasta a dus la o îmbunătățire considerabilă a garanțiilor procedurale în investigațiile OLAF. Vreau să menționez trei exemple. Pentru prima dată, un set de drepturi procedurale ale persoanelor vizate în investigațiile OLAF sunt acum parte din regulamentul ca atare în articolul 9. Acestea se referă, de exemplu, la dreptul de a evita o autoacuzare, dreptul de a fi audiat și dreptul de a fi asistat de către persoana pe care o alege respectivul. Acestea sunt standarde care sunt foarte aproape de cele care se aplică în procedurile penale, deși investigațiile OLAF sunt numai de natură administrativă. În al doilea rând, și tot pentru prima dată, acest regulament stabilește și drepturile martorilor. Și în al treilea rând, noul regulament OLAF introduce obligație de a pune în aplicare verificări de legalitate în ceea ce privește măsurile de investigare ale OLAF. Prin aceste verificări se vede dacă garanțiile procedurale și drepturile fundamentale ale persoanei vizate sunt respectate. O unitate specială din OLAF este însărcinată cu aceste controluri interne. Cred că veți fi de acord cu mine că aceste modificări au fost uh, un pas important înainte. Cu toate acestea, în discuțiile despre reformă, un punct nu a putut fi rezolvat – colegislatorii nu au putut să se pună de acord dacă mecanismul de plângere existent, care se referă la investigațiile OLAF, ar trebui să fie completat sau nu. Aceste mecanisme care există deja sunt uh, analizate și de către Ombudsmanul European, de către, protec- uh, de către Ofițerul pentru Protecția Datelor și câteodată și de către Curtea Europeană de Justiție în uh, analizele sale. Anul trecut, dumneavoastră, Parlamentul European ați arătat foarte clar că nu sunteți gata să acceptați această lacună în noul regulament. Noi, în calitate de comisie, am ascultat cu atenție care au fost îngrijorările dumneavoastră și în comunicarea noastră din iulie 2015 am anunțat așadar că vrem să reflectăm mai profund asupra acestei probleme specifice. În calitate de paranteză, aș vrea să vă clarific și poziția noastră. Nici uh, jurisprudența a curții, dar nici analiza plângerilor împotriva OLAF nu ne dau nicio indicație asupra faptului că OLAF-ul încalcă garanțiile procedurale. Totuși, această problemă nu ține de încălcarea garanțiilor, ci mai degrabă încercăm să creștem încrederea publică în OLAF, care este esențială pentru activitatea sa. Olaful, Olaful are o misiune foarte importantă, dar și foarte delicată și nu are puteri de sancțiune și puterile sale de investigație nu sunt atât de ample ca cele ale altor uh, instituții pentru investigare din Europa. Mai ales Olaful nu poate să facă cercetări la domiciliuri, să dea sancțiuni de, mult, de milioane pe companii, de exemplu. De asemenea, este una din instituțiile europene care este în contact direct cu cetățenii și pentru că oferă cetățenilor un mecanism nou și independent de revizuirea plângerilor împotriva OLAF-ului, pentru că oferim noi acest lucru, credem că încrederea lor s-ar îmbunătăți de asemenea în Olaf. Aceasta a fost punctul de plecare pentru propunerea legislativă pe care am prezentat-o în iunie anului acesta. În această propunere sugerăm să se numească, printr-o procedură interinstituțională, un uh, inspector extern de garanții procedurale. Acest inspector ar trebui să aibă două funcții. Prima funcție ar fi să revizuiască plângerile din partea persoanelor vizate în ceea ce privește o posibilă încălcare a garanțiilor procedurale care sunt definite la articolul 9 a regulamentului OLAF. Aceasta se aplică tuturor persoanelor vizate în toate tipurile de investigații făcute de OLAF, fie că e vorba de investigații externe sau interne și fie că persoanele sunt în afară sau înăuntru instituțiilor. A doua funcție a inspectorului este cea de control ex ante cu privire la anumite măsuri investigative atunci când e vorba de membrii instituțiilor UE. De fiecare dată când OLAF dorește să inspecteze un birou al unui uh, membru sau dorește să facă copii a unor date a acestuia, trebuie să ceară o autorizație prealabilă de la acest inspector. Stimați deputați, aceste funcții ale inspectorului sunt funcții cruciale și sunt funcții care au un impact potențial asupra atât independenței OLAF cât și asupra eficienței sale. După părerea Comisiei, este de aceea extrem de important ca acest inspector să fie foarte calificat și să aibă toate garanțiile posibile de independență și imparțialitate. În ceea ce privește calificările lui, Comisia propune ca el sau ea să aibă aceleași calificări ca un judecător și nu ar trebui să fie în serviciu activ al instituțiilor europene. Inspectorul trebuie să fie numit printr-o procedură interinstituțională care să implice Comisia, Parlamentul și Consiliul, după ce s-a obținut o opinie favorabilă din partea Comitetului de Supraveghere cu privire la procedura de selecție un secretariat minim ar trebui să, controle, să susțină activitatea inspectorului. Considerăm că această măsură ar putea aduce cu sine un standard înalt de expertiză și independență. Cu toată aceasta, persoana la care ne gândim va trebui să fie, bineînțeles, plătită și va trebui să fie rambursată pentru cheltuielile sale și după regulile bugetare și administrative ale UE, va trebui ca acest inspector să facă parte, într-un fel sau altul, de la, dintr-o instituție europeană. Am propus de aceea să facă parte din comisie. Totuși, permiteți-mi să subliniez că aceasta este doar un uh, acord strict administrativ, pentru că în activitatea sa controlorul sau inspectorul ar rămâne absolut independent. Propunerea Comisiei însă nu s-a născut peste noapte. În primul rând, după cum spuneam, am adoptat o comunicare în iulie 2013 care deja conținea ideile noastre de bază. Apoi, serviciile noastre au examinat timp de un an opțiunile existente și în lumina discuțiilor cu privire la reforma OLAF din ultimul an. Obiectivul a fost să se ajungă la cel mai bun echilibru între protecția drepturilor procedurale ale OLAF și asigurarea faptului că OLAF-ul se poate continua într-o manieră eficientă și independentă. Una din opțiunile la care s-a uitat serviciul nostru a fost cea propusă de Comitetul de Supraveghere al OLAF în reacția sa la comunicarea din iulie 2013. Comitetul de supraveghere a considerat și în continuare este de aceeași opinie că sarcinile investigatorului um, și inspectorului trebuie să fie mai degrabă puse în aplicare de către comitet sau trebuie să fie făcute sub supravegherea acestuia, însă comisia nu a reținut această opțiune. Trebuie să vă explin cam de ce, însă există două motive pentru această decizie. Primul motiv este un motiv practic. Soluția a fost discutată în mod de extensiv, în mod de amplu, între 2004 și 2012 și nu a primit nicio susținere din partea Consiliului. Este de aceea foarte puțin probabil că um, acesta să susțină această propunere astăzi. De aceea nu am considerat că este util să reîncepem într-o dezbatere care nu ar aduce nicio roadă, n-ar purta roade. În al doilea rând, și mult mai important, există și un motiv de conținut pentru care nu am ales această opțiune. Comisia este convinsă că funcțiile inspectorului trebuie să fie separate clar de cel al Comitetului de Supraveghere. În conformitate cu regulamentul OLAF, sarcina Comitetului de Supraveghere este să se uite la problemele sistemice din funcționarea OLAF. Obiectivul său este să se îmbunătățească performanța totală a Olafului și să se protejeze independența sa. Inspectorul trebuie să revizuiască însă cazuri individuale și care sunt în curs în interesul persoanei vizate. Aceste două funcții se completează una pe alta și trebuie să fie bine separate. Totuși, dacă același oficiu s-ar ocupa de ambele probleme, ar exista riscul ca Comitetul de Supraveghere să se implice în investigațiile în curs ceea ce ar duce la un dezechilibru instituțional și ar avea un efect negativ asupra independenței OLAF. Aceste idei sunt reflectate și în analiza de impact pe care am anexat-o propunerii legislative și care se regăsește și pe site-ul nostru. De altfel, trebuie să notăm și că Comitetul de supraveghere este și el, uh, din punct de vedere administrativ, dependent de comisie, care îi plătește diurnele și costurile de emisiuni. Astfel, uh, controlul, uh, faptul că inspectorul este atașat comisiei nu poate fi un argument pentru ca să trebuiască atașat de uh, Comisia de Supraveghere. Permiteți-mi să trag o concluzie. Cred că Propunerea Comisiei aduce un echilibru între două obiective importante, îmbunătățirea drepturilor procedurale în cadrul OLAF și garanțiilor procedurale și, în același timp, garantarea independenței, eficienței și, și eficacității oficiului nostru și protejând în același timp interesele Uniunii. Sunt convins că această propunere este foarte potrivită și proporționată și aduce cu sine costuri bugetare foarte reduse. Acum însă mingea este la cod legislator și Comisia așteaptă cu interes să discute această propunere cu dumneavoastră și cu Consiliul. Datorită unor uh, angajamente pe care le-am acceptat înainte să accept invitația dumneavoastră, din păcate, nu pot decât să vă părăsesc acum. Însă, serviciile comisiei sunt reprezentate aici și vor răspunde, bineînțeles, la orice întrebare pe care o aveți și o văd pe Margareta Hofmark și pe alții de la OLAF, care sigur vor putea de asemenea să participe la această discuție care va urma acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! conformitate cu ceea ce mi s-a spus, mai avem un sfert de oră cu dumneavoastră, nu? Până la 15.45, pentru că altfel este foarte păcat felul în care s-a născut această propunere aduce cu sine multe întrebări și poate că dumneavoastră ați fi cel mai potrivit să răspundeți la ele, de aceea am și vrut să vă avem pe dumneavoastră aici. Credeți că trebuie să amânăm iarăși acest schimb atunci pe 23 septembrie va trebui atunci să vă punem întrebările acestea dacă nu putem să le punem acum. Exactly. I was, uh, I'm sorry, but I really... Pardon. Îmi pare rău, dar uh, într-adevăr uh, va trebui să plec și, cum ați spus, voi fi pe 22 ale lunii din nou în mijlocul dumneavoastră și voi putea răspunde la întrebările pe care uh, le-a spus. Îmi pare rău, dar astăzi va trebui să plec. În cazul acesta ne vedem obligați să mai amânăm câteva din întrebările pe care doream să vi le adresăm dumneavoastră. Vă mulțumim pentru prezență, vă dorim succes în activitatea dumneavoastră din această după-amiază. Ja, dann können wir den În cazul acesta putem uh, să amânăm uh, schimbul de opinii cu uh, comisarul Șemeta și în cazul acesta îi dau cuvântul domnului Rebenbuș pentru a vorbi despre Olaf, dar colegul Cerneschi dorește să intervină. Mulțumesc, doamnă președintă. Înainte de intervenția invitatului nostru, aș dori să spun că îmi plac serialele americane în mod special și cred că și acum avem de a face cu un asemenea serial cu domnul comisar care a venit, care ne promite că va reveni, dar nu sunt încântat de ideea că totul se desfășoară într-un fel de foileton. Și uitându-mă la dumneavoastră, înțeleg că nici dumneavoastră, doamnă președintă, nu sunteți încântată de această formulă. Eu cred că și la nivelul comisiei ar trebui să fim luați mai în serios. Mulțumesc. Mulțumesc, stimate coleg Cianețchi. Da, ă, știți că ă, în curând îl vom audia pe noul comisar și candidatul ă, pentru această poziție și vom avea ocazie să discutăm inclusiv aspecte legate de cel pe care l-ați invocat dumneavoastră în legătură cu modul în care trebuie să se desfășoare întâlnirile. Doamna Iala. Sí, eu era Mulțumesc, doamna președintă. Și eu vroiam să intervin pe aceeași linie, pentru că sunt foarte surprinsă de faptul că domnul comisar, care oricum se află la sfârșitul mandatului și ar trebui să o poată face în condițiile cele mai optime, e păcat deci că n-a putut rămâne aici cu noi. Bineînțeles, pe 22-23, când va veni aici, poate vom avea ocazia să abordăm în mod mai direct toate întrebările pe care doream să îi le adresăm. Pentru că, iată, ne-am întâlnit de mai multe ori pentru această dezbatere și n-am avut până la urmă răspunsuri din partea celui care a gândit și a prezentat această propunere. Așa că, într-adevăr, nici eu nu sunt deloc mulțumită și sunt absolut de acord cu ceea ce s-a spus aici. Mulțumesc. să Thank Mulțumesc, doamna președintă. Da, uh, aș vrea să susțin ceea ce tocmai au spus colegii. Noi nu avem datoria de a critica uh, calendarul și termenele domnului comisar, dar eu cred că ceea ce am stabilit trebuia să fie respectat pentru că subiectul este de maximă importanță. Și eu regret că nu putem măcar un sfert de oră să mai avem uh, dezbaterea cu comisarul, pentru că așa fusesem invitat informată inițial. Ei bine, pentru 23 septembrie este prevăzută o nouă întâlnire. Nu-i vorba de 22 septembrie, ci de 23 septembrie. Dar să ne gândim că uh, uh, până la 1 noiembrie actualul comisar este încă foarte ocupat. Cred că pe 23 septembrie, uh, după ce vom ști și care sunt toate intervențiile de astăzi vom putea aprofunda subiectul cu comisarul. Domnule Rebenbuș, aveți cuvântul acum. Intervenție fără microfon. Comme vous savez fort bien, l'OLAF détient des pouvoirs. După cum știți, OLAF uh, a desfășoară o activitate foarte importantă, care însă poate să afecteze viața anumitor persoane. Este vorba de protecția datelor fundamentale și dacă ne gândim la plângerile care sunt înaintate de către persoanele investigate, există, să spunem, atingeri pre, sau uh, așa zise atingeri la drepturile uh, persoanei adesea prin investigațiile OLAF. Deci, eu mulțumesc acum ocazia, pentru ocazia de a mă exprima în fața Comisiei de Control Bugetar în legătură cu propunerea recentă a Comisiei Europene și uh, felicit uh, această inițiativă de a uh, institui un inspector de garanții procedurale în legătură cu modul în care se desfășoară investigațiile. Pentru că trebuie să garantăm, pe de o parte, independența OLAF în misiunile sale, ă, și de activitatea pe care OLAF, din punct de vedere administrativ, trebuie să o desfășoare. în ce privește controlul OLAF, ă, el se referă la modul în care investigațiile respectă drepturile fundamentale deci dacă ne gândim la regulamentul din 1999 uh, privind activitatea Olaf, sunt citate drepturile la obiectivitate, imparțialitate, uh, dreptul de a nu fi uh, acuzat înainte de a se ajunge la concluzii legate de vinovăție. Dar de fiecare dată no, se fac referiri la dispozițiile Cartei Drepturile Omului, în mod special articolele 7 și 8 privind uh, respectul pentru viața privată și articolul 31 uh, legat de buna administrare a investigațiilor și la dreptul uh, de a avea Uh, acces la concluziile investigației uh, și a posibilității de a dovedi nevinovăția. Deci, sigur că trebuie respectate aceste valori prevăzute în Carta Drepturilor Omului. Deci, sigur că uh, există și o jurisprudență deja legată de acest tip de investigații. Chestiunea esențială din acest dosar se referă la eficacitatea protecției drepturilor fundamentale. Trebuie să veghem asupra faptului ca aceste drepturi să fie respectate cu adevărat, iar Comitetul de Supraveghere, în, în legătură cu articolul 15 din uh, regulamentul OLAF, exercită un control administrativ și uh, există deja uh, obligația de a proteja drepturile persoanelor care fac obiectul unor investigații OLAF. Dar controlul pe care îl exercită Comitetul de Supraveghere se este exercitat ex post. Iar uh, în baza uh, opiniilor directorului general al OLAF, în baza rapoartelor de activitate. Dar uh, oricum este un control ex post vis-a-vis -vis de anchetele care se află în derulare. Deci, poate că ar trebui și asta probabil intenționează Comisia să existe și o supraveghere a anchetelor aflate în desfășurare. Deci, va fi, pe de o parte, vorba despre a permite inspectorului de a examina modul în care se desfășoară procedurile, în modul în care sunt respectate garanțiile procedurale și a modului în care acționează membrii acestui organism. Sigur că posibilitățile acestui inspector ar putea să pară a fi limitate. Trebuie, în primul rând, să fie examinate plângerile. Există, poate, tendința de a uh, verifica competențele controlorului. Oare de ce trebuie să fie limitate competențele la garanțiile care sunt prevăzute în articolul 9? Uh, există și drepturi care sunt prevăzute în articolul 10 în legătură cu dreptul privat de, și care prevăd respectul pentru confidențialitatea datelor. De ce facem trimitere doar la articolul 9? Există, cred, motive rezonabile legate de uh, modul în care operează administrația și OLAF. Și există și prevederi care figurează în liniile directoare de la 1 octombrie 2013. Inspectorul care uh, veghează asupra garanțiilor procedurale și citez aici articolul 9 bis din regulamentul OLAF, trebuie să-i permită să acționeze, dar uh, el va avea doar um, opinii neobligatorii propuneri uh, și recomandări neobligatorii. Va putea să ceară explicații, dar nu poate să uh, intervină în derularea anchetei. Nu va avea dreptul decât să facă recomandări directorului general Olaf. Deci nu va exista obligativitatea ca aceste recomandări să fie respectate. Există deci, o asemenea posibilitate pentru investigator. Oricum, în Uh, raportul final va trebui să aducă precizări legate de recomandările și observațiile făcute. Controlul administrativ pe care acest inspector de garanții procedurale uh, le va face va putea uh, să ducă la îmbunătățirea în timp a modului în care procedurile sunt aplicate pentru ca în timp, eventual, să îi se atribuie inspectorului și posibilități de a face recomandări obligatorii. În clipa de față, sigur că judecătorul va trebui să se pronunțe definitiv în legătură cu litigiul în cauză. Iar această ultimă observație mă face să îmi uh, pun anumite întrebări între articularea dintre uh, intervenția pe care o poate și recomandările pe care le poate face inspectorul și uh, plângerile adresate directorului general al OLAF. Este vorba despre articolul 90 bis din statutul funcționarului, pentru că aici, într-un fel, se face trimitere la această îmbinare, articulare între competențe, atunci când există o plângere. Dar ă, trebuie să ă, precizez că trebuie să fie respectate termenele prevăzute în statutul funcționarilor. Noi știm că în baza jurisprudenței existente, recomandările care se fac în cazul unei plângeri trebuie să fie, și aceste lucruri sunt precizate în statutul funcționarilor, clar marcate pentru că vor fi acte care produc consecințe juridice obligatorii, astfel încât să se modifice situația juridică a persoanei în cauză. Jurisprudența existentă este destul de restrictivă. Atunci când este vorba despre măsuri de sunt considerate a fi acte pregătitoare. Deci nu putem opera modificări uh, în statutul juridic al persoanelor vizate. De ce? pentru că uh, singura instituție care are autoritate judiciară se află pe plan național și trebuie să decidă dacă va da curs măsurilor propuse de către OLAF. Și abia atunci situația juridică a persoanei vizate poate să fie modificată prin uh, decizie. Deci, ancheta uh, OLAF uh, nu poate avea aceste consecințe. Deci aici, iată, există aceste articulări între plângerea care poate fi înaintată în timpul articolului și um, anchetei și ar, ceea ce prevede articolul 90 uh, bis din statut. Este vorba despre măsuri de investigație pe care le conduce OLAF, care sunt considerate a fi acte pregătitoare și care nu modifică ele însele statutul juridic al persoanei vizate. Deci, în ce privește decizia de a începe o investigație, trebuie informată persoana uh, în legătură cu uh, modul în care se derulează ancheta, nu poate fi implicată uh, persoana vizată în a se apăra. De asemenea, este vorba despre transmiterea autorităților naționale a informațiilor obținute în cadrul investigației. Iar în Aici cred că trebuie să apară o deschidere în ce privește modul în care sunt transmise eh, rezultatele investigației. Dacă persoana vizată a fost audiată și uh, Tribunalul Uniunii a anulat uh, acțiunea, atunci sigur că uh, acest caracter de act pregătitor al uh, unei anchete pe plan național dispare. Iar în ce privește articolul 47 al cartei, uh, vis-a-vis -vis de o asemenea jurisprudență restrictivă, să ne gândim că înainte de adoptarea unei decizii care ar fi defavorabilă persoanei investigate. Aici si les conditions de saisine trebuie să uh, ne gândim uh, cum vor fi hotărârile judecătorilor naționali dacă se va ajunge la o decizie definitivă care va fi luat de către uh, Tribunalul European uh, dacă se va recurge la proceduri judiciare sau la proceduri uh, restrictive, sancțiuni uh, pecuniare, trebuie să ne gândim dacă va exista posibilitatea unui uh, recurs în anulare sau nu. În anumite privințe, lucrurile din acest punct de vedere deja sunt destul de avansate în ce privește procedurile, dar merită să reflectăm în continuare la nivelul Comisiei în legătură cu uh, modul în care va fi tranșată chestiunea definitiv în ce privește articolul 47 al Cartei Drepturilor Omului și Tratatului de la Lisabona à ce propos, je n'aurai pas grand-chose à... Pentru a doua parte, nu am prea multe de spus. E vorba de inspecția localurilor profesionale pentru membrii instituțiilor, instituției respective, în special membrii instituțiilor pentru care au fost prevăzute astfel de prevederi. Pentru că aceleași drepturi se referă și la funcționari. Deci are un fel de caracter universal pentru garanțiile procedurale acordate. În uh, expunerile de motive, în special uh, cea cu numărul 11, se vorbește despre statutul special al membrilor, prin care se cere accesul la documentele acestora, care trebuie să includă și niște garanții specifice. În primul rând, mă întreb în legătură cu eficacitatea acestor măsuri, a propunerii așa cum este ea, ținând cont de faptul că cei care uh, cooperează strâns cu membrii uh, dețin deseori sau uh, au acces la documentele uh, sensibile, să zicem. Deci ar trebui să clarificăm mai bine ce înseamnă aceste locaruri profesionale ale membrilor instituției, dacă vizează și um, localul profesional uh, și cabinetul acestor membri. Deci e vorba aici de o clarificare. Uh, Există și mecanismul de recurs pentru că atunci când se acordă o autorizare, e posibil să se facă apel în conformitate cu articolul 263 al Tratatului European împotriva comisiei, pentru că este singura care are dreptul la acest loc cu standing, și pentru că, din punct de vedere administrativ, există această legătură directă. Deci, uh, ce se întâmplă dacă există un recurs împotriva refuzului de acces uh, dacă OLAF uh, nu este de acord? E clar că în acest caz poziția inspectorului este cea care va fi definitivă. Un recurs al Olafului este previzibil și împotriva acestui inspector. Și aici aș face un alt comentariu în trecere. Doamnă președintă, aș încheia aici. Bineînțeles, e vorba de primele reacții pe care le-am avut după o lectură destul de superficială a acestei propuneri, dar oricum rămân la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte întrebări. Mulțumesc, domnul Van Repenbush. Dacă v-am înțeles bine, se pare că Acum, mai degrabă, ă, avem multe probleme deschise decât probleme rezolvate. Deci, înțeleg că prin această propunere nu am reușit să rezolvăm toate problemele care ne preocupau până acum. Revenim la aceeași chestiune că atunci când are loc o investigație administrativă, se iau anumite hotărâri care însă nu ă, au un caracter obligatoriu de a fi aplicate în statul național, în același timp însă se creează o situație preliminară care poate fi destul de amară pentru persoana vizată. Deci ă, poate că ar trebui de pe acum să dăm șansa celor care ar dori să obțină lămuriri să o facă. Bad, Bart, ja, bad das und uh, dann Ines. Ja. Ines, te rog. Barz Da, Barz este politicos, Ines, vei fi prima. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să mulțumesc domnului Repenbush pentru comentariile făcute, foarte interesante, în legătură cu propunerea pe care o dezbatem astăzi. Eu nu vreau să fiu atât de critică, nu atât din punctul de vedere al conținutului, cât din punctul de vedere al posibilității pe care ne oferă de a dezbate în sfârșit această chestiune fundamentală pentru noi, pe care am analizat-o de atâtea ori, și anume capacitatea OLAF-ului, care are din ce în ce mai multe acțiuni, din ce în ce mai bogată activitate și, prin urmare, există și riscul aferent de a, a avea probleme și de încălcare a anumitor drepturi, interese în conformitate cu sentințele date de um, Curtea Europeană de Justiție. Deci, trebuie prevăzute și aceste cazuri care pot aduce daune importante. Eu am făcut o listă cu o serie de îndoieli pe care le am și aș vrea să vă întreb, nu am să le menționez pe toate, dar vreau să fac un comentariu, să zic așa, negativ față de textul pe care l-am primit primit din partea biroului. Și Ceea ce vreau să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere, din punctul de vedere al experienței pe care o aveți uh, acumulată, care ar fi formula cea mai potrivită, pentru că acum suntem în așteptarea parchetului european, a procurorului european, care ar trebui să protejeze drepturile uh, persoanelor anchetate, însă până vom ajunge la acest procuror european, din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi soluțiile posibile? punctul dumneavoastră de, de vedere ne interesează foarte mult pentru că dumneavoastră înțelegeți foarte bine și reprezentați foarte bine punctul de vedere al funcționarilor Uniunii Europene. Deci, E adevărat că funcționarii europeni sunt foarte dedicați, dar există de multe ori interese diverse și tocmai asta fac ca acele elemente de slăbiciune să existe. De multe ori nici măcar mm, nu depind de acești funcționari, dar aceste riscuri apar. Care ar fi, deci, formula recomandată de dumneavoastră pentru această perioadă de tranziție până când vom ajunge la procurorul european care va rezolva o bună parte din aceste probleme? Sau Poate vă gândiți și la o soluție pe care să o incorporăm și după ce va funcționa această nouă instituție a Procurorului European. Mulțumesc, domnul Staes. Sunt și eu de acord cu comentariile doamnei Ayala Sender și ne aflăm acum într-o perioadă de analiză. Vom primi documentul, vom face o primă lectură. Domnul Van Rappenbus ne-a dat o serie de informații, a făcut o serie de observații care, bineînțeles, ne-au trezit semne de întrebare și, ținând cont de propunerea așa cum este ea la momentul actual, pot să spun că nu sunt neapărat foarte entuziast și mă întreb în special care este relația concepută cu Comitetul de Supraveghere, pentru că acest comitet lucrează a posteriori, deci se poate face o coordonare cu procedurile în curs, dar dacă funcția sa va fi aceea de a da avize, atunci directorul general al Olafului ar putea pur și simplu lăsa deoparte aceste avize. Deci mă întreb ce se va întâmpla pe viitor, ținând cont și de situația dificilă care există deja între Olaf, directorul general al Olafului și acest comitet de supraveghere. Există o serie de tensiuni pe care le-am constatat deja de-a lungul anilor anteriori și chiar și săptămâna aceasta. atât din partea Olafului, cât și din partea Comitetului de Supraveghere. Am primit tot felul de mail-uri încrucișate dintr-o parte și în alta, deci asta ne demonstrează foarte bine că există conflicte între cele două instituții. Deci dacă mai adăugăm alte probleme pentru anchetele în curs și până la urmă se emit avize pe care nimeni nu le bagă în seamă, nu știu dacă toate astea sunt bune la ceva. Asta este o întrebare esențială pentru mine. Aș dori de asemenea ca domnul comisar să ne răspundă peste 15 zile, când va reveni aici, la uh, comentariile pe care le-a făcut domnul Van Rappenbus în legătură cu articolul 9. Există și articolul 10, care mm, nu este aici și există și aici chestiuni importante pentru noi și problema competențelor. Și aici a venit o întrebare din partea doamnei Ayala Sender, care mi se pare foarte bună. Trebuie să știm uh, ce se întâmplă cu această relație directă față de comisar, pentru ca uh, pe 21 septembrie, când ne vom întâlni din nou, să avem o dezbatere profitabilă. Și aș dori să avem un răspuns și la ultima întrebare a doamnei Ayala Sender, pentru că mi se pare foarte interesantă. Mulțumesc. Domnule președinte. Je, je regrette que mon intervention Domnul Van Rappenbush. Îmi pare rău că ați considerat că intervenția mea a fost una negativă față de proiectul care a fost propus. Din potrivă, mi se pare că ea reprezintă un pas înainte în ceea ce privește garanțiile procedurale, pentru că ea se referă la investigațiile în curs față de ceea ce face Comitetul de Supraveghere. Deci aici deja am reușit să facem progrese. Înțeleg și în îngrijorarea dumneavoastră față de faptul că inspectorul nu are uh, o putere de decizie și că, până la urmă, decizia administrativă revine directorului general de la OLAF. Ceea ce mă îngrijorează însă pe mine cel mai tare este că atunci când există, uh, nu există acord între cele două instituții, mă întreb care este formula concretă pentru uh, persoana vizată, persoana investigată, pentru că ținând cont de jurisprudența existentă, măsurile de investigație ale Olafului au un caracter pregătitor. Deci, întâi trebuie să se aștepte încheierea acestor proceduri și adoptarea mm, deciziei finale și eventual a autorității naționale administrative sau de reprimare, pentru ca abia după aceea să poți face recurs față de măsura inițială de investigație. Deci, aici văd o problemă din punctul de vedere al eficienței acestei protecții juridice acordate. Ar exista o soluție și anume să includem în mod explicit în, această, în această propunere posibilitatea de a um, izola decizia directorului general al Olafului, um, care ține cont de aviz și, făcând această decizie um, atacabilă, să zicem, în, în fața instanței, deci să se poată face recurs împotriva ei pentru a garanta, pentru a oferi tocmai aceste garanții procedurale. E o întrebare pe care mi-o pun și eu și vă adresez dumneavoastră pentru a ne gândi mai bine la această posibilitate. Da, mulțumesc. Am uh, și eu două întrebări foarte concrete. V-aș întreba dacă ar fi util dacă persoana vizată ar avea acces la raportul Olafului și o a doua întrebare ar fi bine pentru respectarea drepturilor fundamentale sau nu, dacă ar exista o plângere adresată tribunalului în fața Curții de Justiție. Deci dacă ar exista uh, o plângere împotriva conținutului acestui raport al OLAF. Credeți că ar fi util? La momentul acesta, în mod normal, atunci când există un recurs împotriva deciziei finale a uh, Uh, IPN, deci nu vorbesc aici de decizia finală a Olafului, nu există nici cea mai mică îndoială în legătură cu ea. Dar, bineînțeles, trebuie să se respecte confidențialitatea anumitor date, dar astea sunt probleme periferice, să spunem, nu sunt esențiale. Întrebarea se pune însă în aval atunci când se realizează o investigație, trebuie să vedem dacă persoana vizată care spune că a fost victima uh, lipsei de cunoștință a drepturilor fundamentale în virtutea articolului 9 sau al 10 al regulamentului OLAF, dacă este posibil deja la momentul acela să se adreseze judecătorului, instanței, IPN-ului, înainte de ajunge în instanță și, deci, să ceară să se facă un nou raport pentru a-și proteja drepturile în mod provizoriu, fără să trebuiască să accepte ulterior o compensație oferită pentru daune irreversibile. La ora actuală însă acest lucru este foarte greu de făcut pentru că singura posibilitate care ar exista este să se includă în regulament faptul că decizia directorului general al OLAF este o decizie independentă, să zicem, și aceasta în funcție de recomandarea inspectorului. E clar că deci, această decizie poate fi atacată în instanță și deci poate fi obiectul unui um, referat unui raport special. Deci asta se poate face înainte de a ajunge la sfârșitul procedurii care poate fi foarte lungă. Mulțumesc foarte mult pentru această expunere și aș vrea să mergem mai departe să îi dau cuvântul domnului Deinolf, președintele Comitetului de Supraveghere, pentru a ne spune cum poate Comitetul de Supraveghere actualul garant pentru uh, derularea investigațiilor într-o manieră independentă ar uh, putea să se îmbine cu activitatea inspectorului de garanții procedurale pe care Comisia uh, dorește să uh, îl înființeze ca poziție. Mulțumesc, uh, domnule Denolf, pentru prezența dumneavoastră și uh, colegilor dumneavoastră care sunt prezenți și aveți cuvântul. Uh, dear Chair, honorable members, first of all, the Supervisory Committee would like to express its gratitude. Da, mulțumesc. În primul rând aș vrea să mulțumesc acestei comisii pentru că am fost invitat la ședința dumneavoastră. Referitor la întrebarea pe care mi-ați um, adresat-o și am oferit deja răspuns, au existat contacte informale, însă n-am fost niciodată invitați în mod formal la pregătirea acestei propuneri. Așa că suntem bucuroși să ne aflăm aici pentru a vorbi despre codul de conduită și aceasta într-un mod eficient și independent. În calitate de comitet de supraveghere al OLAF, ne simțim absolut responsabili pentru acest lucru și, de asemenea, responsabili pentru a vă informa în mod corect și referitor la felul în care funcția de investigație Olafului se îndeplinește. Așa că o să începem cu principala uh, întrebare. Dacă Olaful investigează uh, cu independență absolută și respectând regulamentul său. Din partea membrilor uh, comisiei mele și ca președinte al acestei comisii pot să vă spun un singur lucru, nu știm acest lucru. Olaful ne spune că da, dar nu există uh, un mod de a vedea în mod clar dacă într-adevăr se întâmplă așa. Noi avem uh, responsabilitatea de monitorizare a OLAF-ului, dar nu avem instrumentele necesare pentru a o face. În ceea ce privește garanțiile procedurale, ar trebui să trecem dincolo de drepturile noastre pe care le avem acum și care nu se referă doar la persoana vizată. Ar trebui să ne gândim și la posibilitatea de a asigura imparțialitatea și pentru a vedea care este durata acestor investigații durata, dacă nu este justificată de complexitatea procesului, poate avea consecințe negative atât asupra drepturilor persoanei vizate, cât și în ceea ce privește monitorizarea ulterioară. Funcția de investigație a OLAF-ului se realizează prin uh, inspectori individuali care sunt aleși și după aceea sunt monitorizați. De aceea, uh, eficiența activității OLAF-ului se poate garanta prin accesul nostru la toate documentele și în special la dosarele finale. Există două instrumente principale de monitorizare. În primul rând, informația pe care OLAF-ul trebuie să o trimită Comitetului de Supraveghere în mod obligatoriu și, în al doilea rând, accesul la dosarele OLAF-ului. Primul instrument nu este relevant în ceea ce privește monitorizarea procedurilor, uh, garanțiilor procedurare și cel de-al doilea nu este eficient. În primul rând, în ceea ce privește informația care ne trebuie oferită de către OLAF, pe de o parte, articolul 15 alineatul 1 arată că rolul comisiei noastre este de a monitoriza felul în care se aplică garanțiile procedurale și durata proceselor, ținând cont de informațiile primite de la articol, directorul general uh, în conformitate cu articolul 7 alineatul 8. Însă, acest articol se referă doar la rapoarte și nu conține nicio informație în ceea ce privește aplicarea garanțiilor procedurale. Pe de altă parte, la articolul 17 alineatul 54 există obligația de a fi informați în mod periodic în legătură cu cazurile unde deciziile directorului general nu s-au aplicat, în al doilea rând de cazurile uh, în care deciziile au fost date mai departe către autoritățile naționale și 3 atunci când durata depășește 12 luni. Însă, în practică, primim doar o listă de cazuri fără niciun fel de informație suplimentară asupra felului în care se aplică garanțiile procedurale din partea OLAF sau contextul general al fiecarei cauze. Comitetul de supraveghere ar putea obține informațiile necesare la cerere, așa cum se arată în condițiile de lucru, dar directorul general poate refuza accesul la aceste informații pe motive de protecția datelor sau confidențialitate a dosarelor investigate. În acest sens, Comitetul de Supraveghere a observat o schimbare semnificativă față de ce se întâmpla înainte de 2012 și acum. Pentru că din 2012 încoace, accesul este din ce în ce mai dificil în ceea ce privește accesul la datele statistice, de exemplu, sau detalii care ne pot oferi o analiză mai detaliată. La articolul 17, alineatul 54, ar, se arată că ar trebui să fim informați în mod periodic în legătură cu activitățile de la birou în domeniul investigativ. Și cu toate acestea, această prevedere este destul de superficială și nu se aplică garanțiilor procedurale specifice și nu reprezintă un temei juridic suficient pentru a obliga directorul general să ne trimită informațiile sau documentele relevante. Iată de ce regulamentul nu obligă directorul general să ofere Comitetului de Supraveghere informații referitoare la felul în care se aplică aceste garanții procedurale. Regulamentul nu garantează în mod direct accesul la informații și de aceea Comitetul de Supraveghere, pe motive întemeiate, consideră că trebuie să-și îndeplinească misiunea până la capăt. Până la urmă, noi suntem practic la discreția totală a organismului pe care ar trebui să-l controlăm în ceea ce privește accesul la dosarele OLAF-ului. Comitetul de supraveghere ar putea avea acces la aceste dosare la cerere și doar în, cu motive întemeiate. Cadrul actual legislativ nu specifică dacă uh, Comitetul de supraveghere decide când trebuie să intervină sau nu. Acest lucru ar putea fi hotărât de către brațul uh, de legiferare, pentru că Olaful n-a luat decizii în acest sens până acum, dar încă de la început lucrurile nu au stat așa și din martie 2012 situația s-a schimbat uh, considerabil. Această lipsă de claritate ofer, um, conferă niște limite felul în care putem acționa noi. Iar Comitetul de Supraveghere spera ca prin semnarea condițiilor de lucru cu Olaful și cu directorul general să rezolve aceste probleme, dar, cum vă spuneam la întâlnirea noastră din 22 uh, iulie, deși am intervenit de mai multe ori și am trimis foarte multe cereri, am avut acces la zero dosare până acum. Doar în urma ședinței prevăzute cu cont în iulie, directorul general ne-a oferit acces la anumite dosare. În astfel de circunstanțe, Comitetul de Supraveghere nu poate pur și simplu să-și exercite funcția așa cum trebuie. Proiectul legislativ al Comisiei este deci o posibilitate pentru noi pentru a rezolva aceste probleme pe care tocmai le-am descris. Comisia a diagnosticat în mod corect majoritatea problemelor, însă soluția pe care o propune nu ni se pare foarte eficientă. Comisia propune să se stabilească o nouă instituție de control care să fie numită în mod foarte similar cu procesul de numire pentru Comitetul de Supraveghere și să Uh, se investigheze felul în care se desfășoară uh, procesele coordonate de OLAF, exact ceea ce facem noi acum. Deci asta înseamnă că OLAF-ul și directorul general vor avea mai mult de o instituție de supraveghere. Pentru a avea o supraveghere eficientă, cu costuri rezonabile, ne punem întrebări în legătură cu această soluție prevăzută de a avea mai multe entități de supraveghere. Ar trebui să existe mai degrabă una singură care să realizeze în mod extern această monitorizare și care să um, asigure uh, soluții, să găsească soluții atunci când se încalcă drepturile. Ni s-ar părea mai logic să întărim competențele Comitetului de Supraveghere actual al OLAF-ului o bună practică de control și standardele internaționale și o bună administrație, ținând cont de Cartea Europeană a Drepturilor Fundamentale și a Tratatelor Uniunii Europene, cer de altfel să se facă o separare foarte clară, pe de o parte, în ceea ce privește controlul și monitorizarea la nivel intern și, pe de altă parte, cele făcute la nivel extern, care sunt uh, forme diferite de monitorizare. Experiența noastră de până acum ne arată că monitorizarea, diferența între monitorizarea internă și externă trebuie clarificată. Dacă dintr-un motiv sau altul brațul legislativ nu este mulțumit cu sistemul existent de monitorizare și preferă să introducă unul nou, ar fi mai bine sau ar fi logic ca comitetul de supraveghere să fie înlocuit de un organism nou, însă unic. Un organism care să acționeze în paralel cu noi ar crea noi conflicte de interese sau ar fi pur și simplu decorativ și această soluție ni se pare foarte puțin eficientă și de dorit. Iată de ce Comitetul de Supraveghere ar dori să propună trei soluții foarte clare pentru a rezolva această problemă a lipsei de supervizare a Olafului. În primul rând, Propunerea Comisiei de a întări controlul asupra Olafului pentru a garanții procedurale ar trebui să fie acceptat în principiu, dar ar trebui să fie introdus printre sarcinile Comitetului de Supraveghere sau să fie introduse în competența unui organism independent. În al doilea rând, accesul la documentele OLAF ar trebui să fie garantat pentru acest organism de supraveghere. În anumite cazuri, Olaful ar putea nega accesul, însă acesta ar trebui justificat în mod excepțional și nu organismul de supraveghere să fie cel care trebuie să justifice accesul la documente și să fie practic lăsat uh, la uh, cheremul Olafului. În al treilea rând, ar trebui să avem o activitate și funcționari care să cunoască foarte bine activitatea OLAF, însă până la urmă ei, tot personalul administrativ depinde în mod direct de OLAF. Cel mai bine ar fi pentru a avea o independență de acțiune ca aceștia să nu mai depindă direct de organismul controlat. În concluzie, OLAF-ul are competențe care sunt necesare pentru a lupta împotriva corupției. Însă, toate acestea pot distruge uh, companiile sau uh, viețile oamenilor, uh, cetățenilor de rând. De aceea, Olaful trebuie să fie controlat și asta nu se întâmplă la ora actuală, așa că noi considerăm că ar trebui să vă centrați atenția pentru a rezolva această problemă. Mulțumesc! Vielen Dank. Wir haben es mit äh, wirklich einer komplexen. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, este o problematică foarte complexă. Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații. Există întrebări din partea membrilor comisiei, uh, observații de recuvânt, te rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. După cum uh, foarte corect a spus, chestiunea este deosebit de complicată și tocmai fiindcă este atât de complexă, va trebui să procedăm uh, cu uh, mare precauție pe viitor. Este nevoie de o abordare echilibrată, altfel uh, riscăm să încercăm să reglementăm activitatea reglementatorilor care îi supraveghează pe cei care de fapt activează. Deci va trebui să operăm cât se poate de echilibrat și uh, există o serie întreagă de probleme pe care colegii uh, le-au uh, ridicat deja um, legate de limitele pe care acel inspector de garanții procedurale avut în vedere le va avea în legătură cu recomandările pe care uh, urmează să le facă. Deci, cred că această propunere a Comisiei trebuie să fie analizată cu maximă atenție și pe 23, când ne vom întâlni cu comisarul, să îi punem întrebările care ne preocupă. Sigur că uh, aceste uh, propuneri uh, nu sunt avansate pentru că uh, dorim în vreun fel să Uh, sporim puterile organismului pe care uh, dumneavoastră îl reprezentați, ci pentru că ne dorim, de fapt, ca aceste proceduri să se deruleze într-o manieră cât mai independentă și să garanteze respectarea drepturilor omului. Este clar că acel inspector va trebui să aibă alte atribuții decât organismul pe care îl reprezentați dumneavoastră, organism, Comitetul de Supraveghere a OLAF. Deci va trebui foarte clar în detaliu să vedem în ce măsură legătură, punctele dumneavoastră de vedere exprimate aici sunt corecte și trebuie să fie respectate, um, astfel încât um, să um, rezolvăm echilibrat lucrurile și să nu sporim eventual uh, competențele unui organism. Ines, te rog. Da, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc domnului Denolf pentru intervenția sa. Pot să vă spun că mi-ar fi plăcut mai mult dacă am fi separat această intervenție de dezbaterea pe care o avem cu Olaful, pentru că vorbim aici de lucruri diferite. Aș vrea să vă întreb un lucru. În condițiile de lucru care au fost stabilite, care sunt clauzele prevăzute pentru Comitetul de Supraveghere față de garanțiile procedurale ale persoanelor vizate? unde s-a inclus această competență a Comitetului de Supraveghere față de aceste garanții procedurale. Nu vorbesc despre accesul general la anumite cauze, pentru că nu mi se pare că asta ar fi o idee foarte bună, așa în mod general, ci e nevoie de un acces cu un obiectiv foarte clar, care este acesta al garanțiilor procedurale. Și uh, vreau să vă întreb care a fost propunerea făcută de Comitetul de Supraveghere tocmai pentru a um, oferi aceste garanții procedurale în condițiile de lucru. În al doilea rând, aș vrea și să înțeleg mai bine, pentru că tocmai am primit o notă informativă foarte explicită cu tot felul de cazuri prezentate din partea Olafului, în care se răspunde practic la toate intervențiile uh, domnului Denol și ale Comitetului de Supraveghere. Așa că vreau să-l întreb pe domnul Denolf. Câte petiții ați primit din martie 2012, 2013, 2014 față de aceste garanții procedurale? Deci nu accesul în general la documente, ci în mod concret față de aceste garanții procedurale. O a treia întrebare. Dumneavoastră sunteți organismul de control pentru a garanta independența și eficiența OLAF-ului și Parlamentul European și eu însă, pentru că încă de la început uh, m-au interesat uh, aceste riscuri și am prezentat foarte multe amendamente în acest sens, de câte ori s-a vorbit despre Comitetul de Supraveghere, dacă se asigură eficiența activității Olafului pentru a nu ajunge la probleme în fața Curții de Justiție Europene. Și vreau să vă întreb mai concret ce puteți face dumneavoastră la Comitetul de Supraveghere. Să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă aveți acces la un dosar și vedeți că există o problemă cu garanțiile procedurale. Atunci, care ar fi procedura pe care ați aplica-o? Ce ați putea face? E adevărat că uh, dumneavoastră vă referiți acum la o nouă structură de supraveghere, pentru că Comitetul de Supraveghere, așa cum este el conceput la ora actuală, nu este suficient sau nu reușește să funcționeze îndeajuns de bine. Așa că aș vrea să-mi spuneți mai concret, în detaliu, în ce fel organismul dumneavoastră, Comitetul de Supraveghere pe care îl prezidați, poate interveni pentru a garanta independența Olafului. Și asta pentru a evita probleme, deci nu doar pentru a controla Olaful, ci pentru a garanta independența și eficiența acestuia. Nu știu dacă ați făcut vreo cerere în acest sens, dacă ați venit cu vreo propunere, pentru că eu una nu am cunoștință. Vă mulțumesc. Colegii Savama, Petru, bine. Domnul Savama, mulțumesc. Da, Echilibrul trebuie să se afle în centrul preocupării noastre și aș uh, reveni la o observație făcută de domnul comisar Șemeta când vorbea despre rolul și funcția inspectorului de garanții procedurale, care ar trebui să fie clar uh, diferite față de competențele uh, Comitetului de Supraveghere al OLAF. Iar după aceea, când l-am auzit pe președintele eh, Comitetului de Supraveghere, eh, ajung la concluzia că nu pot fi de acord cu comisarul în ce privește observația eh, sa că ar trebui să fie lucruri perfect diferite. Pentru că în felul acesta cred că am creat deja mai multă confuzie legată de situația existentă. Sunt mai degrabă de acord cu opinia Comitetului de Supraveghere eh, a OLAF. Nu trebuie să creăm mai multă confuzie creând un nou nivel de supraveghere. Deci, întrebarea pe care doresc să o adresez domnului Denov este următoarea. dacă uh, procedăm așa cum propuneți dumneavoastră și atenție, nu uh, pun aceeași întrebare ca Ines, uh, cum puteți garanta independența. Eu întreb, cum puteți să îi convingeți pe cei care fac de fiecare dată recurs la independență, ă, că ă, trebuie să schimbăm lucrurile. Pentru că mereu despre asta este vorba de ani de zile. Ni se spune mereu, dar suntem un organism perfect independent. Da, ă, perfect independent, dar trebuie să respectați anumite reguli. Deci, Domnule președinte al Comitetului de Supraveghere, uh, vă provoc, mergeți puțin în profunzime, dați-ne mai mult de trei argumente, cum ați făcut-o până acum. Acces la documente, uh, o activitate independentă a investigatorului. Cum puteți să convingeți pe toată lumea că prin uh, dorința noastră de uh, revizuire a modului de funcționare nu vom încălca până la urmă independența investigatorului. Pentru că Știm că există deja acest comitet de eh, supraveghere al activității OLAF, dar cum se vor îmbina până la urmă um, activitățile exercitate de um, aceste organisme care urmează să colaboreze. Marcus Piper, te rog. Domnul comisar Șemeta a spus că acest uh, inspector de garanții procedurale ar trebui să fie și plătit și să întreba care ar putea fi soluția din punctul său de vedere ar fi că Uh, acest inspector de garanții procedurale ar trebui să uh, fie legat într-un fel de comisie. Bun, Olaful uh, este un fel de organism legat de activitatea comisiei, inspectorul de garanții procedurale ar fi legat de comisie și atunci mă întreb cum putem disocia până la urmă ă, între ă, competențele de control pe care le are Comitetul de Supraveghere al OLAF și competențele de control pe care le are inspectorul. Pentru că ă, pentru mine este foarte greu să înțeleg deja care va fi diferența între atribuțiile acestor poziții inspectorul să acționeze în cazuri individuale, comitetul de supraveghere să, să acționeze uh, la modul general, este greu de înțeles. Și aici uh, propunerile comisiei în ce privește uh, proceduri mai clar descrise, Există deja uh, descrieri suficient de minuțioase, iar Comitetul de Supraveghere în plus are sarcina să verifice modul în care ele sunt respectate. Deci aș spune că uh, și în trecut uh, am colaborat destul de bine cu acest comitet de supraveghere. Dacă experiența colaborării în trecut a fost bună, atunci am putea eventual să fim de acord cu sporirea competențelor Comitetului de Supraveghere și aș fi favorabil unui asemenea demers. Mai am și o întrebare. În cadrul consolidării competențelor Comitetului de Supraveghere și eventual și a creării eh, poziției unui inspector de garanții procedurale, ce putem face noi, ca membri ai Parlamentului European, pentru a îmbunătăți lucrurile și pentru ca și membrii Comitetului de Supraveghere să acționeze mai responsabil în uh, legătură cu uh, investigațiile OLAF. Eu cred că uh, poate că uh, ne poate da un răspuns chiar directorul Comitetului de Supraveghere. Președinta, mulțumesc, m-am trecut și pe mine pe lista vorbitorilor pentru că doresc să fac câteva observații în legătură cu această construcție în integralitatea sa. Încă nu am vorbit despre faptul că în propunerea Comisiei există o poziție foarte clară în ce privește imunitatea deputaților. Aici sunt precizate în articolul 2 competențele cine ă, poate fi membru unui organism european și cine nu. Și ă, aici ă, sunt menționați și membrii Consiliului European. În cazul acesta mă întreb dacă smartphone-ul Angelei Merkel la un moment dat ar putea să fie verificat de către Olaf pentru că um, nu știu dacă um, în ce privește competențele OLAF trebuie să apară și asemenea reglementări. Este o chestiune cât se poate de serioasă care merită să fie discutată de noi. Mă întreb cum se vor aplica în practică prevederi care ă, mi se pare că sunt nerealiste, pentru că dacă nimeni nu va ține seama de ele, atunci mă întreb de ce le mai avem. Deci aceasta ar fi ă, prima întrebare. Cea de-a doua întrebare, legată de independență. Este pentru prima dată că, într-un fel, îi punem cătușe la mâini directorului general Olaf. El, de fapt, în baza regulamentului, are o poziție foarte puternică. Și acum, încercând să uh, introducem o capacitate de control, uh, constat că în propunerea comisiei îi punem uh, cătușe, să zic așa, îl leg, îi legăm mâinile directorului general, pentru că vine un inspector care uh, ex ante trebuie să fie întrebat de directorul general dacă are sau nu voie să declanșeze o investigație. Deci, mie mi se pare că această chestiune ex ante mi se pare de-a dreptul gravă. Uh, ar fi pentru prima dată că apare o asemenea idee care nu mi se pare deloc a fi fericită. Mi s-a părut foarte interesant ce a spus dumneavoastră, domnule Van Reipenbush uh, pentru că dumneavoastră ați avut uh, o altă abordare. Mă întreb în ce moment trebuie să intervină controlul. Pentru că uh, dacă apare un asemenea inspector, un asemenea controlor, el nu va trebui să fie un om al comisiei. Uh, va face parte oare din uh, Curtea Europeană de Conturi? Um, se pare că apreciați această idee prin uh, zâmbetul pe care îl afișați sau să fie într-un fel o persoană care să activeze în cadrul Parlamentului și independența acestui inspector mi se pare că este o chestiune asupra căreia merită să medităm. Următoarea intervenție din partea uh, directorului Comitetului de Supraveghere a OLAF. Voi răspunde pe scurt și poate și colegii mei vor dori să intervină. Prima întrebare. Mi se pare că este uh, clară și mă bucur că această întrebare a fost adresată. Comitetul de supraveghere va trebui să solicite o consolidare a propriilor competențe? Eu cred că răspunsul l-am dat deja. Noi toți avem, suntem experți în, din statele membre și avem experiență în ce privește activitatea de investigație. Sigur că ne dorim, în primul rând, păstrarea independenței OLAF, și, dar Noi, de fapt, în intervenția noastră nu a fost o discurs pro-domo. Am spus chiar că nu ne deranjează ideea înființării unui nou organism în interesul Europei și cetățenilor europeni. În al doilea rând, i s-a adresat o întrebare în legătură cu Uh, justificarea accesului pe care ni-l dorim la uh, dosarul investigației în derulare. Există aici, uh, sigur, ideea că noi trebuie să ne justificăm dorința la acces, dar nu trebuie directorul general al OLAF să fie cel care decide dacă ne acordă sau nu acces la caz. Iar în ce privește cazurile individuale, Comitetul de supraveghere, așa cum este conceput în clipa de față, are dreptul sau nu să analizeze cazurile individuale? Și atenție, vorbim despre uh, investigații încheiate, nu despre investigații în derulare. Dacă există această prevedere că nu poți analiza cazul individual, nu poți verifica dacă și cazurile uh, persoanei vizate, uh, drepturile individuale au fost respectate sau nu. Deci, uh, cred că aici ar trebui să apară o modificare a competențelor noastre. Acestea au fost uh, câteva observații la ordin, de ordin general. Și acum voi da uh, colegului meu cuvântul, care este președintele a Curții Finlandeze de Conturi. Stimați eurodeputați, câteva cuvinte despre o chestiune foarte complexă. Ideea acționării echilibrate este esențială. În ce privește Comitetul de Supraveghere, nu ne interesează să dobândim puteri extinse. Rolul uh, nostru actual uh, este însă puțin confuz în ce privește responsabilitățile și controlul pe care putem să-l derulăm. Deci, <laughs> eu uh, cred că ar fi și o soluție să ne trimiteți pe noi acasă și să încercați să elaborați un regulament mai clar pentru Comitetul de Supraveghere, pentru că conform regulamentului uh, în curs ar trebui să urmărim garanții, uh, respectarea garanțiilor procedurale, dar uh, nu avem dreptul să o facem în legătură cu investigațiile în derulare, ci doar în baza unor raportări anuale din partea directorului general, deci după ce activitatea este desfășurată. Deci ă, suntem un fel de comitet consultativ al OLAF, care ar fi atunci posibilitatea noastră de a-l trage la răspundere pe directorul general. Și o altă observație care uh, duce la uh, neclarități. Sigur că noi am putea să urmărim garanțiile procedurale uh, prin anumite cazuri individuale alese pentru analiză, dar ar trebui să avem până la urmă uh, acces uh, selectiv și limitat la aceste investigații și toate acestea s-ar produce de asemenea ex post. Iar în legătură cu ideea independenței, uh, Comitetul de Supraveghere poate atunci când observă ă, că anumite lucruri ă, au fost ă, investigate greșit, să semnaleze acest lucru comisiei. Și sigur, putem să facem rapoarte și la adresa Consiliului și la adresa dumneavoastră a Parlamentului European. Deci acestea sunt singurele noastre puteri de care dispunem. Și asta depinde și de propria noastră capacitate de a face observații și depinde de asemenea de voința celor de la OLAF să respecte aceste observații. În legătură cu propunerea făcută de comisie, este foarte bine că la nivelul Comisiei acum se analizează problema protejării garanțiilor procedurale în activitatea OLAF. Există câteva elemente noi foarte interesante, dar multe din aceste propuneri uh, au mai fost discutate în uh, instituțiile europene în avans. Deci, într-un fel, este un vin care se învechește în sticlă și uh, re, am trei propuneri. Prima ar fi uh, legată de eficacitatea controlului, eficacitatea investigațiilor, pentru că trebuie să existe un echilibru între ele și cred că din acest punct de vedere lucrurile nu sunt 100% uh, uh, bine uh, concepute în această propunere, pentru că a putea avea o investigație eficientă ar trebui să existe o responsabilitate din partea directorului general în legătură cu concluziile la care se ajunge Controlorul ar trebui să fie extern și independent vis-a-vis de directorul general, dar sigur că poate să existe și un inspector semi-independent, dar uh, nu știu dacă, uh, din punct de vedere al cheltuielilor, ar fi soluția cea mai uh, eficientă. Și, în al treilea rând, este vorba despre un domeniu destul de amplu când vorbești despre garanții procedurale. Trebuie să vedem exact ce se înțelege prin acest concept. Iar acestea sunt câteva gânduri legate de experiența noastră de până acum. Ce s-ar putea face ar fi să existe un rol bine definit al Comitetului de Supraveghere, despre care să fie precizat că este extern, să ă, fie ă, un organism care să poată să fac recomandări într-o, din, de pe o poziție semi-independentă. Și uh, noi am putea de asemenea să consolidăm consecințele judiciare ale uh, concluziilor investigațiilor. Poate că în felul acesta am putea să încercăm să rezolvăm mai bine lucrurile în ce privește ultimul cuvânt pe care ar putea să-l aibă inspectorul. Deci, în contextul ideii de independență a acestor organisme, oricum uh, pledez pentru uh, o mai bună clarificare, pentru că uh, în clipa de față domnește mai degrabă inclaritatea. În ce privește prioritizarea, eu cred că Trebuie să ne gândim dacă inspectorul poate fi un membru al Băncii Centrale, un membru al Curții Europene de Justiție, un membru al Curții uh, Europene de Conturi, uh, membru al Parlamentului European, uh, membru al Consiliului European. Din acest punct de vedere, de asemenea, trebuie să reflectăm asupra acestei poziții pentru că o persoană care uh, nu are decât puterea să facă recomandări nu cred că va duce la o uh, mai mare consolidare a consecințelor juridice chestiunea legată de membrii Consiliului European. Eu am uh, lucrat în calitate de consultant al Parlamentului finlandez în ce privește uh, respectarea Constituției. Există un Consiliu Constituțional în Finlanda, tot așa cum există și Consiliul Constituțional din Franța și noi am vorbit în acel organism despre accesul OLAF uh, vis-a-vis -vis de uh, șefii de guverne, dar uh, din punct de vedere tehnic, telefonul lui Angelei Merkel sau al lui Donald Tusk, da, ar putea să uh, Uh, fie confiscat uh, pentru a se copia eventual uh, lista convorbirilor. Dar oare să ne imaginăm că așa ceva se va întâmpla? Iar în ce privește membrii Consiliului European sau comitetelor permanente, Uh, sunt până la urmă, uh, intră sub incidența uh, competențelor OLAF sau nu. Cred că de asemenea ar trebui să fie făcute precizări pentru că în clipa de față distinția nu este clară. Deci în legătură cu aceste aspecte legate de a fi intern sau extern acest organism de inspecție um, a garanțiilor procedurale, cred că este nevoie de clarificări. Acesta este sfatul pe care noi putem să vi-l dăm în calitate de membri ai Parlamentului European, să aduceți clarificări, în felul acesta ne ajutați cel mai mult. Mulțumesc. Da, <laughs> cred că cei care au făcut propunerile legate de Consiliul European au uh, avut umor. Îi voi da acum cuvântul domnului Galea de la Curtea Europeană de Conturi. Thank you, madame. Mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor și domnilor, reprezentanții ai celor trei instituții, Curtea de Conturi salută invitația dumneavoastră pentru a participa la acest schimb de opinii. Este pentru noi o temă foarte importantă și sensibilă în același timp. Așa că v-aș ruga să aveți un pic de răbdare pentru a analiza câteva dintre chestiunile care au fost deja prezentate de antevorbitorii mei. Și poate că am să fac asta totuși dintr-un punct de vedere diferit. Întâlnirea de astăzi cred că vine la momentul potrivit. Acesta ar trebui să fie punctul de pornire pentru a avea o nouă dezbatere, pentru a ne gândi la cum putem întărni garanțiile procedurale pentru persoanele care sunt um, anchetate de OLAF. Raportorul de la curte uh, sunt chiar eu și sunt cel care pregătesc avizul în conformitate cu articolul 225 al tratatului, atunci când s-au realizat schimbări la regulamentul OLAF. Totuși, părerile pe care le exprim astăzi aici sunt personale și nu uh, mă compromit în niciun fel față de avizele viitoare pe care le voi face în numele curții. Așa că aș vrea să mă limitez acum la trei comentarii generale. În primul rând, aș vrea să spun care sunt principiile necesare înainte de a trece la detaliile propunerii. În al doilea rând, aș vrea să reamintesc câteva dintre observațiile făcute în trecut de către curte și recomandările noastre în, conformit, în ceea ce privește reformele anterioare. Și în al treilea rând, vreau să comentez câteva dintre modificările recente propuse de la ultima uh, schimbare și uh, să vedem care sunt problemele esențiale în proiectul actual. Punctul meu de plecare se referă la o afirmație asupra căreia Curtea de Conturi insistă foarte mult pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii și pentru a lupta împotriva fraudei, a corupției sau altor activități ilicite. Încrederea cetățenilor în instituțiile publice și, de asemenea, o bună guvernanță ne fac să impunem acest lucru. Și pentru a-l realiza avem nevoie de un OLAF puternic, care să își îndeplinească funcțiile. Orice reformă ar trebui să se asigure că această competență a Olafului este garantată și nu este subminată în niciun fel. Cea de-a doua afirmație pe care aș face-o astăzi este că protecția drepturilor individuale și garanții procedurale puternice pentru persoanele investigate de către OLAF reprezintă un element fundamental. Această dezbatere ar putea transforma această chestiune într-un fel de uh, mică înțelegere între uh, echilibrul la care trebuie să ajungem pentru protejarea drepturilor individuale și menținerea puterilor investigative ale OLAF-ului. Pentru mine, ambele obiective sunt esențiale și depind unul de celălalt și trebuie atinse în același timp fără să subminăm niciunul dintre ele. Experiența ne arată că orice acțiune investigativă poate fi subminată dacă nu se respectă drepturile individuale. Și asta îmi întărește părerea atunci când spun că această temă este esențială pentru OLAF și pentru misiunea sa asigurarea drepturilor indivizilor conferă mai mare încredere în instituția Olafului, care să respecte statul de drept și în același timp este crucială pentru ca activitatea Olafului să fie eficientă. Iată, aceasta este ipoteza de la care pornesc și care se va reflecta în toate comentariile ulterioare. Și ajung acum la a doua intervenție pe care vreau să o fac. Curtea a făcut deja propuneri pentru a spori garanțiile procedurale pentru persoanele vizate. În iulie 2011, avizul curții, avizul numărul 6 din 2011, se referea la modificarea din 11 septembrie 2013 a Parlamentului și a Consiliului, deci în urma cu aproape un an. Iată, am să revin la trei mesaje importante din acest aviz care rămân în picioare și astăzi. În primul rând, problema calendarului, o chestiune care s-a referit și președintele curții. Există deja un control ex post independent, însă nu și un control al activității în curs. Iată de ce e nevoie de o activitate de control asupra proceselor, procesului în curs ale Olafului. Aceasta se poate face abia atunci când Olaful și-a finalizat rapoartele de anchete, care după aceea pot fi revizuite de către țările membre, de către autoritățile naționale și de asemenea de către Ombudsmanul European. Există, bineînțeles, și verigi de slăbiciune în acest proces, astfel încât de multe ori este prea târziu pentru ca Olaful să corecteze greșelile sale, greșeli care ar fi putut apărea, de exemplu, în cursul anchetei. Pe de altă parte, e nevoie de mult timp pentru a ajunge la anumite rezultate care să fie cunoscute și rezultatul este că se ajunge la anchete prea lungi și, deci, o perioadă îndelungată de nesiguranță. Pe de altă parte, Persoanele nu sunt informate în legătură cu anchetele în curs pe seama lor. Avizul curții a arătat că trebuie să ne referim la acele cauze unde persoanele vizate nu își pot transmite punctul de vedere celor care anchetează din partea Olafului la timp, mai ales atunci când acele persoane nu au fost informate că sunt anchetate de către Olaf. Există și opțiunea de a nu informa persoana închetată. Este adevărat, aceasta este prevăzută în articolul 9.3 din regulamentul Olafului, articol care permite și excepții la regula generală când persoana vizată trebuie să primească informații oferite la timp. Regulamentul arată că astfel de excepții sunt posibile în cazuri bine justificate și că trebuie să se mențină confidențialitatea anchetei și să se mențină cursul uh, procesului de anchetă și să fie în conformitate cu instanța uh, juridică. Prin urmare, nu există un mecanism eficient pentru a verifica ex ante dacă această utilizare a clauzei excepționale este limitată doar la cazurile bine, bine întemeiate sau nu. În al treilea rând, e nevoie de un mecanism de control independent pentru a întări garanțiile procedurale pentru cazurile problematice. Curtea de conturi a sugerat să existe un birou de monitorizare și avizul acesteia să fie obligatoriu acesta n-ar trebui să fie numit de directorul general al Olafului și nici n-ar trebui să depindă de autorități. Ar trebui să aibă independență față de Olaf, astfel încât să sporească credibilitatea procesului de monitorizare și încrederea în acesta. Biroul de supraveghere nu ar trebui să aibă puterea să emită avize în toate cazurile, nu atunci când îi se cere din partea persoanei vizate și atunci când OLAF-ul transmite informații către autorităților naționale sau atunci când anchetele durează, de exemplu, peste 2 ani. În acest scop, biroul de supraveghere ar trebui să aibă acces de plin la toate dosarele relevante ale Olafului și avizele sale ar trebui transmit, transmise Comitetului de Supraveghere și Directorului General al Olafului. Din păcate, nu s-a ținut cont de aceste propuneri ale curții la reforma regulamentului OLAF în 2013. Al treilea comentariu pe care vreau să-l fac se referă la îngrijorările pe care le-am manifestat în avizul din 2011 și de că s-a ținut cont de ele sau nu. Proiectul comisiei se referă la aceleași îndoieli și aș vrea să fac aici patru comentarii, trei care au legătură directă cu propunerea și a patra diferită. În primul rând, legiuitorul european dorea să întărească garanțiile procedurale aplicabile pentru anchetele OLAF, introducând în regulament prevederi detaliate referitoare la aceste garanții procedurale și întărind garanțiile procedurale printr-un proces sistematic de revizuire. Prin urmare, articolul 9 din regulamentul modificat din 2013 se referea la care s-a referit și domnul comisar Șemeta, arăta în mod explicit cum se garantează aceste garanții procedurale. Exista și o legătură directă cu drepturile fundamentale, principiul prezumției de nevinovăție, dreptul de a evita autoinculparea, dreptul de a avea asistență juridică, de a fi informat, cu toate acestea, instituțiile care au fost implicate în procesul legislativ se pare că sunt de acord cu o modificare întărită a felului în care sunt protejate drepturile fundamentale și, cu toate acestea, nu s-a ajuns la un consens asupra soluției celei mai potrivite. Prin urmare, regulamentul modificat nu prevede o astfel de revizuire. El prevede că directorul general trebuie să introducă o procedură de control la nivel intern, inclusiv un control de legalitate în conformitate cu articolul 17. O astfel de procedură de control intern există din totdeauna practic la nivelul Olafului, deși ele nu erau prevăzute în mod explicit de către regulamentul anterior dar eficiența acestor controle la nivel intern este limitată dacă nu se combină și cu un control extern. Un mecanism de control independent este esențial pentru felul în care funcționează OLAF și pentru a-i proteja în special pe cei care nu sunt informați că sunt anchetați. De aceea cred că este în interesul OLAF-ului de a introduce o astfel de regulă pentru a respecta statul de drept. În al doilea rând, controlul garanțiilor procedurale, așa cum a fost propus de comisie, este în mod clar un pas în direcția cea bună. Independența față de OLAF ar fi garantată printr-un proces interinstituțional de numire și de um, eliberarea postului. Totuși, independența ar putea fi sporită dacă nu ar exista o dependență administrativă față de comisie sau față de alte instituții care sunt implicate în procesul de numire. În al treilea rând, principala îngrijorare a mea este că domeniul de intervenție al controlorului este definit în mod destul de restrâns proiectul comisiei arată că se intervine doar atunci când persoana a depus o plângere față de măsuri care au fost luate în procesul de anchetă. Însă pentru a depune o plângere trebuie să fii conștient, în primul rând, că ești anchetat. Controlorul nu poate interveni cu de la sine putere pentru a apăra drepturile persoanei vizate dacă aceasta nu știe că este investigată. Prin urmare, propunerea Comisiei nu implică și o intervenție obligatorie a controlorului atunci când OLAF-ul dorește să suspende garanțiile procedurale cele mai importante care apar în regulamentul OLAF-ului. Comisia propune ca directorul general al OLAF-ului să obțină o autorizare prealabilă din partea controlorului pentru a investiga uh, birourile profesionale ale unui membru al instituției. Și aici am o întrebare. Este compatibil acest principiu cu principiul egalității de tratament? Faptul că aceasta se aplică doar pentru membrii instituțiilor UE și nu și pentru membrii care sunt funcționari uh, la nivelul UE, cum ar percepe cetățenii această diferențiere? În al doilea rând, este aceasta singura măsură intruzivă care este la dispoziția Olafului și care ar putea afecta garanțiile procedurale sau nu? Ce se întâmplă, de exemplu, cu transmiterea informației către autoritățile juridice naționale fără consimțământul persoanei respective și fără ca aceasta să aibă oportunitatea de a face comentarii? Oare aceasta nu afectează la fel de grav, uh, la fel de puternic drepturile sale? În concluzie, mi se pare că propunerea actuală uh, nu este potrivită pentru a stabili mecanismul de control pentru garanțiile procedurale și domeniul de aplicare este restrâns. Un ultim comentariu, al patrulea atunci când e vorba de chestiuni uh, care n-au de-a face cu problemele financiare ale Uniunii. În conformitate cu articolul 225, domeniul de aplicare al activității OLAF se limitează la acele activități uh, care afectează interesele financiare ale Uniunii. Există totuși uh, probleme serioase care nu au de-a face cu interesele financiare ale Uniunii și care sunt totuși um, foarte importante și pot duce la proceduri penale sau proceduri care să ajungă în fața instanței europene. S-au înregistrat astfel de cauze în procesele legislative atunci când există um, presiuni din partea părților interesate asupra instituțiilor europene, ale Comisiei, membrilor Parlamentului European sau asistenților lor. De aceea e nevoie de reguli mai clare pentru a vedea în ce măsură și cum ar trebui să intervină OLAF pentru astfel de cazuri. Legislația existentă în acest domeniu nu este suficientă și se aplică doar personalului prin regulamentul referitor la funcționarii europeni. Curtea consideră că brațul legislativ ar trebui să se gândească și la alte opțiuni disponibile în conformitate cu tratatul pentru a ne asigura că astfel de cazuri sunt anchetate așa cum trebuie. Și am să închei aici. Iată, s-a făcut o propunere pentru a îmbunătăți cadrul legislativ în care acționează Olaful a sosit momentul să se întărească garanțiile procedurale în cazul anchetelor OLAF. Experiența de-a lungul anilor ne-a arătat că există mai multe zone gri și mai, bune, mai multe lacune juridice. Instituirea unui organism de control pentru garanțiile procedurale este de aceea un pas înainte demn de salutat. Însă, cred că în curând vom organiza un alt schimb de opinii referitoare la alte chestiuni care au fost menționate deja astăzi și care au rămas în suspans. Pentru că organismul de control nu este soluția cea mai potrivită pentru toate problemele pe care le-am constatat. Vor exista în continuare probleme în ceea ce privește drepturile persoanelor anchetate. Domnul comisar Șemeta ne spunea că uh, Comisia consideră că această propunere a reușit să ajungă la un echilibru foarte bun. Să mă întreb dacă el este suficient. Dacă toate aceste chestiuni pe care eu le-am prezentat sau antevorbitorii mei le-au prezentat, uh, au fost tratate, au fost abordate așa cum trebuie și dacă acestea sunt într-adevăr probleme reale. Dacă da, atunci nu credeți că aceasta este oportunitatea pe care o avem de a rezolva toate aceste probleme, aceste lacune juridice, aceste zone gri, într-un mod global, holistic și nu doar pe bucățele, așa cum am făcut-o până acum. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Galea. Doresc colegii din comisie să intervină? Nu e cazul. Atunci îi propun domnului Papadia să intervină. Este reprezentant al ombudsmanului care se va referi și la procedurile legate de activitatea ombudsmanului. Vă rog, aveți cuvântul. Um, on behalf of uh, Mrs. O'Reilly, Mulțumesc. Din partea doamnei O'Reilly, vreau să vă mulțumesc pentru această invitație la o dezbatere atât de importantă. Ombudsmanul, după cum știți, nu a fost invitat în trecut pentru astfel de dezbatere, așa că este pentru prima oară când avem ocazia să transmitem punctul nostru de vedere. Așa se întâmplă întotdeauna cu cei care sunt ultimii pe listă, pentru că și eu aveam multe comentarii de făcut, dar care au fost deja prezentate de uh, antevorbitorii mei. Au fost făcute comentarii foarte interesante din partea Comitetului de Supraveghere, din partea Curții de Conturi, așa că nu vreau să repet aici ceea ce s-a spus deja. Și pentru că nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră, m-aș centra acum pe câteva elemente cheie care uh, reflectă punctul de vedere al ombudsmanului. Ombudsman care are grijă de aceste probleme de mulți ani de zile și uh, vorbim aici despre principiul bunei administrații, a bunei guvernanțe și de definirea principiului statului de drept. Această propunere prezintă trei chestiuni principale pentru noi. În primul rând, arhitectura globală a proceselor de control la nivel european, în al doilea rând, problema puterilor și a eficienței controlului și o a treia chestiune la nivel global este cea a independenței celor implicați. Referitor la primul punct, arhitectura globală. Așa cum s-a arătat deja aici de către colegii mei, există o serie de organisme și de entități care s-au instituit în ultimii ani. Există un control ex ante, există un control ex post, Comitetul de Supraveghere, de asemenea rol ex ante și ex post, Ombudsmanul European și ex post uh, pentru activitatea Curții de la Luxemburg. Este o arhitectură foarte complicată, complexă pentru cetățenii care sunt uh, um, prinși în astfel de cauze. Cel de-al doilea aspect la care vreau să mă refer este problema eficienței puterii de control a acestor mecanisme. Curtea de conturi a fost foarte clară în acest sens, a prezentat principalele probleme, probleme pe care le-am înregistrat și noi la nivelul ombudsmanului. Eu unul consider că un organism de control care ar avea postul de consilier special și ar fi la discreția directorului general, cred că nu este soluția cea mai bună. Singurul lucru pe care îl poate face acest mecanism de control este să facă recomandări pe care directorul general ar putea să le ia în seamă sau nu, fără să ofere nicio justificare și să-și continue ancheta. Iată de ce un astfel de control practic echivalează cu zero și uh, e vorba aici de luni de lucru, de săptămâni de lucru, multe eforturi și după aceea ne întoarcem la punctul de plecare, ne întoarcem la instanța de la Luxemburg sau ne adresăm ombudsmanul pentru, ombudsmanului pentru că poate acolo vom obține uh, ceva. Dacă există un mecanism de control care să aibă cu adevărat un cuvânt de spus, Poate ar fi mai bine ca acesta să aibă niște competențe foarte clare și avizul său să fie unul obligatoriu, pentru a nu ne reîntoarce de fiecare dată de acolo de unde plecasem. Și aceasta mă aduce la o altă chestiune importantă din text. Dacă controlorul dorește să-și îndeplinească misiunea, atunci are nevoie de informațiile relevante existente. Pentru că de multe ori Uh, întrebarea care se pune este, va exista un acces total la dosar sau nu? Sau va primi doar informațiile relevante? Și până la urmă, cine hotărăște ce informație este relevantă pentru o anumită cauză și ce informație nu poate fi transmisă din motive de confidențialitate sau de protecția datelor și așa mai departe? Curtea de conturi a făcut comentarii la acest lucru, fie există un acces complet la acest dosar pentru a avea un mecanism ex ante de control, ceea ce ar trebui să ducă la un aviz obligatoriu din punctul meu de vedere. Și dacă după tot acest proces controlorul ajunge la uh, o anumită părere în ceea ce privește garanțiile procedurale, părere care nu este împărtășită de Comitetul de Supraveghere, atunci există un control ex post din partea Comitetului de Supraveghere și ce facem cu aceste, uh, acest conflict de, de păreri. Și uh, care dintre cele două instanțe va avea dreptul să dea avizul uh, cel mai pertinent pentru cetățeanul implicat. Asta ne aduce la o altă problemă cu care ne-am confruntat la nivelul ombudsmanului. Dacă controlorul este văzut de cetățean uh, ca neîndeplinindu-și datoria și acesta se adresează ombudsmanului pentru, că arăta, pentru a arăta că controlorul nu și-a îndeplinit misiunea, asta înseamnă că nu s-a înțeles foarte bine procesul de proces adversarial. Până la urmă, cine ia decizia finală? Controlorul, Olaful, prin directorul general, așa cum spunea președintele curții. Până la urmă, decizia preliminară uh, este luată la nivelul acestor entități, dar decizia finală este luată întotdeauna de Olaf. Toată lumea dorește să își uh, dea însă avizul. Asta se întâmplă și în uh, cazul EPSO, care realizează selecția personalului. Este vorba de o entitate independentă și, deci, dacă avem o întrebare de pus, acolo trebuie să ne adresăm. Același lucru se întâmplă și cu Olaful, care uh, lucrează mână-mână cu Comisia. Ajung acum la problema independenței la nivel global, pe care a menționat-o foarte bine Curtea de Conturi. Dacă prezentăm această situație cetățenilor sau studenților, pare un lucru ciudat că avem nevoie de un control ex post sau ex ante pentru a garanta drepturile fundamentale la nivelul UE. Totuși, acest control se face asupra instituțiilor care sunt investigate de către OLAF și la nivelul secretariatului care realizează această anchetă. Și aici se pune problema dacă din punctul de vedere al celor implicați în aceste proceduri, există uh, cu adevărat senzația că se face dreptate sau există o lipsă de independență și de nerespectare a regulilor existente. Nu vreau acum să intru în prea multe detalii, pentru că colegii mei au menționat deja cele mai importante probleme, dar la momentul acesta avem senzația că propunerea în sine ne aduce o arhitectură foarte complexă, un sistem de legalizare care vor face ca cetățenii să aibă nevoie de ajutorul unui consilier juridic, al unui avocat, pentru a vedea ce acțiune, de exemplu, al directorului general poate fi atacată în justiție sau care nu poate fi atacată, cărui organism trebuie să-i se adreseze, de unde să obțină informații. De aceea e foarte greu să ne pronunțăm la momentul acesta în legătură cu um, atingerea sau nu a obiectivului principal, și anume aceea de a întări garanțiile procedurale pentru cetățeni. Mulțumesc! Da. Mulțumesc foarte mult! Suntem consternați. Dorește cineva să intervină? din partea colegilor sau poate din partea celorlalți vorbitori. Ines, te rog. Sí, eh, bueno, yo creo que... Mulțumesc, doamna președinte. Din intervențiile pe care le-am auzit, ultimele două intervenții ne arată foarte clar care este uh, poziția noastră. Am putea avea senzația că ne aflăm încă la început, dar de fapt nu este chiar așa. Propunerea Comisiei include această opțiune de a face măcar un pas înainte și de a clarifica un lucru pe care mulți dintre noi îl înțelegeam deja de mult, și anume că Olaful trăia acest paradox. Um, era controla practic pe cei care trebuiau să-l controleze. Și asta era o adevărată problemă pentru cei care făceau audit intern e greu de conceput ca o instituție de audit la nivel intern să aibă acces la toate informațiile necesare și să aibă o, o adevărată independență. Pe de altă parte, nu trebuia să ne imaginăm că Olaful era o instituție cu totul deosebită de altele, deși e adevărat că exista uh, Uh, acest paradox pe care l-am menționat. De-a lungul timpului, însă, situația s-a îmbunătățit, au fost micșorate aceste dificultăți care, pe care le-am constatat uh, de-a lungul timpului. Și cred că nu reinventăm roata aici, dar trebuie să fim conștienți de faptul că fiecare uh, vede doar parțial imaginea de ansamblu fiecare are propria sa perspectivă și tocmai de aceea vreau să mulțumesc doamnei președinte pentru organizarea acestei audieri, pentru că așa putem avea o viziune de ansamblu. E adevărat că este vorba de o imagine destul de complexă, dar este importantă pentru a ști ce măsuri putem lua pentru această perioadă de, tranziție până când vom avea procurorul european și cum putem îmbunătăți aceste probleme care sunt uh, esențiale pentru cetățeni și pe care nimeni nu le-a rezolvat până acum, nici ombudsmanul, nici comitetul de supraveghere. E adevărat că aceste organisme s-au implicat în anumite aspecte, însă ele n-au putut soluționa toate problemele existente. Sper sincer ca procurorul european să rezolve această problemă și să putem oferi mai multe garanții și asta încă de la început, deci ex ante, chiar din momentul în care Olaf intervine pentru că i s-a cerut acest lucru și pentru că are mandatul de a ancheta. Deci încă din primul moment ar trebui să asigurăm protecția acestor drepturi fundamentale pentru că Olaful uh, este o instituție foarte complexă, cu relații destul de complicate cu Comisia, cu uh, un mandat foarte special și tocmai din această cauză uh, trebuie să găsim soluții specifice pentru acest paradox. Cred că este o adevărată urgență și vreau să vă mulțumesc pentru că am organizat această dezbatere. Nu cred că Comitetul de Supraveghere poate rezolva toate aceste probleme, tocmai ținând cont de mandatul său și cred din potrivă că ar trebui să vedem cum, în ce fel, fără a crea instituții suplimentare sau paralele, ce modalitate putem găsi pentru a proteja aceste drepturi și a oferi garanții procedurale încă de la început, din primul moment, pentru a nu ruina uh, viața cetățenilor sau um, activitatea anumitor companii. Sper, deci, că această dezbatere să fi fost utilă și atunci când îl vom avea, în sfârșit, și pe domnul comisar cu noi, care astăzi, din păcate, nu este aici și sper să vină pe viitor pentru a răspunde la întrebările noastre, uh, și nu numai ale noastre, ci și ale instituțiilor care au fost reprezentate astăzi aici. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președintă. Domnul de Jong, Nu am uh, putut participa de la început, ca atare nu uh, cunosc uh, prima parte a prezentării, dar uh, impresia mea este că lucrurile în clipa de față, așa cum sunt propuse, nu sunt foarte stabile, se clatină puțin. Și după ce am auzit și punctul de vedere al reprezentantei ombudsmanului, uh, nu este vorba despre o instituție sau o persoană absolut independentă și nu există nici vreo garanție absolută pentru că aici se spune mereu că nu trebuie pus în pericol investigația. Deci, <clears throat> eu cred că în acest caz nici măcar nu putem să ajungem la uh, alte rezultate decât în prezent. Mai există și suprapuneri cu competențele altor instituții. Aș avea și o întrebare în măsura în care uh, cei care uh, ar cunoaște răspunsul la această întrebare mai sunt în sală. Este vorba despre măsurile pe care Olaf poate să le ia. Este vorba de principiul proporționalității care trebuie să fie analizat. Și uh, am văzut că și atunci când am vorbit despre procurorul european, există proceduri procesuale care trebuie să fie stabilite. Uh, dar acesta încă nu este cazul. Aici uh, trebuie să se uh, sprijine acel inspector pe jurisprudență. Cred că acest lucru nu s-ar putea realiza decât dacă persoana respectivă deține instrumentele corespunzătoare. Da. Eu nu găsesc în acest text aceste instrumente, de aceea sunt sceptic în legătură cu modul în care am putea îmbunătăți activitatea. Și îmi doresc și alte informații pe ce anume își va sprijini activitatea acest inspector. Stimate coleg de Young, vă propun să adresăm această întrebare Comisiei pe 23 septembrie, pentru că ea este autoarea acestei propuneri. Mulțumesc vorbitorilor pentru intervenții. Domnule Galea, ați uh, uh, vorbit despre necesitatea de a nu petici niște regulamente și uh, așa este și cred că și în ședința coordonatorilor vom vorbi despre prioritățile politice ale grupurilor parlamentare și, domnule Papadias, dumneavoastră ne-ați lămurit în legătură cu pașii care sunt necesari pentru a reuși să îmbunătățim aceste reglementări. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit astăzi și Comitetului de Supraveghere și reprezentantului Tribunalului de primă instanță, mulțumesc și Ombudsmanului European. Vom ține seamă de sugestiile pe care ni le-ați făcut, le luăm în serios și uh, sperăm ca în baza lor să înaintăm și amendamente la această propunere. În baza experienței descrise de dumneavoastră vom putea să ne inspirăm în amendamentele pe care le vom înainta. Mulțumesc, încheiem aici ședința noastră și invit pe coordonator să rămână în sală, vom continua imediat și eh, îi rog pe cei care trebuie să părăsească sala să o facă în grabă.